înlocuiește pe doamna Utenbruck și doamna Van Bosuit înlocuiește pe domnul Ide. Conform cu articolul 7 al uh, paragraful 1 și în temeiul articolului 4 aliniatul 1 din regulament, Parlamentul ia act de alegerea noilor membri, care le urăm un călduros bun venit. De acum pot participa cu drepturi de pline <clears throat> la toate sesiunile Parlamentului și la toate ședințele în măsura în care depun uh, o declarație